Hello and uh, welcome to this workshop. We'll start right away. Bun venit la acest atelier, vom începe imediat. Aș vrea să uh, vă spun, dragi membri ai Parlamentului European și dragi membri ai Parlamentelor Naționale, stimați oaspeți, stimați colegi. Este pentru mine o plăcere să vă salut la acest atelier dedicat uh, problemelor de gen și uh, asigurării sănătății după cum știți, uh, uh, există o, un flux uh, uriaș de refugiați din zonele aflate în conflict, există în acele regiuni ucideri în masă, persecuții, violență împotriva femeilor. Grupurile cele mai vulnerabile din grupul refugiaților sunt femei care călătoresc singure, dar și femeile însărcinate, femeile care alăptează, fetele tinere și minorii neînsoțiți, de asemenea persoanele cu dizabilități și persoanele vârstnice. Toate aceste grupuri au nevoi speciale, cărora dorim să le dedicăm astăzi. E nevoie de rezolvarea lor în centrele de primire, în aceste tabere de refugiați. Este nevoie de acordarea de carduri de sănătate pe termen lung, pentru că trebuie rezolvată situația specială a femeilor din toate aceste centre. Noi cunoaștem argumentele pe care experții noștri le-au invocat. Înainte de toate, nu voi întârzia să dau cuvântul primului oaspete, și este vorba de doamna Virginia Langbach, director al Institutului European pentru Egalitate de Gen. Această organizație este coorganizator pentru workshopul nostru și alături de Comisia FENA Parlamentului European, și deci am pregătit această întâlnire și vă voi da cuvântul pentru trei minute. Mulțumesc foarte mult! Stimați membri ai Parlamentului European, stimați membri ai Parlamentelor Naționale, stimate colegi, stimați colegi, Situația de astăzi este una fără precedent, exercită o presiune mare asupra statelor membre pentru a um, acorda asistență numărului mare de solicitanți de azil și refugiați care traversează granițele noastre. Este o situație cu care nicio instituție, din nicio țară nu s-a mai confruntat până acum și în clipa de față există lipsuri uh, pentru uh, facilitățile esențiale care ar trebui să fie garantate. În acest context este evident că devine din ce în ce mai greu uh, să găsești argumente pentru că drumul uh, pe care se înscriu refugiații înspre Europa este unul plin de vicisitudini, iar uh, asistența uh, medicală este una din facilitățile care trebuie să fie furnizate. De ce femeile și copiii sunt un grup vulnerabil? Bun, este o problemă specifică de gen sunt uh, expuse riscurilor speciale ca uh, violența împotriva femeilor și copiilor, complicații de sănătate um, care necesită îngrijire imediată și uh, cunoștințele necesare privind nevoile speciale. Deci există un număr mare de refugiate însărcinate care au, s-au aflat în situații grave din punct de vedere psihologic și fiziologic. Multe din ele au născut prematur sau unele din ele chiar și-au pierdut viața. Există și probleme de malnutriție care tulbură sănătatea. După aceea, numărul crescut de copii ă, printre refugiați creează o necesitate urgentă de a găsi facilitățile de primire necesare pentru această categorie. Pentru că femeile și copiii uh, în clipa de față formează 60% din uh, refugiații care vin la noi. Este nevoie de protecție socială, de îngrijire medicală. Există femei care uh, se deplasează singure, femei care sunt captive în mâinile bărbaților. Este nevoie de a găsi soluții pentru a îmbunătăți situa situația lor. Deci, ă, tot ceea ce se poate face din punct de vedere al asigurării sănătății celor care se află pe drum în, ă, în, ă, spre Europa, trebuie să fie o grijă a noastră. Există violență specifică de gen, mai ales pentru mm, fetele care circulă singure. Ele, în primul rând, devin victima violenței sociale din partea traficanților de persoane mm, de-a lungul traseului. Eh, și eh, nu există eh, dușuri, nu există toalete pentru ele. Din acest punct de vedere, riscul de îmbolnăvire este mai mare. Trebuie să existe puncte sigure de adăpostire a femeilor și copiilor, a mamelor care alăptează. Trebuie să existe condiții de igienă minimale garantate lor. Este nevoie de mai mulți lucrători în sănătate, inclusiv ginecologi, care să poată să furnizeze asistență medicală de urgență. Un alt aspect, trebuie să existe acces mai uh, lesnicios la serviciile de asigurare a sănătății, inclusiv pentru femeile care se află în tranzit sau care au ajuns deja în centrele de primire nu există informații uh, cuprinzătoare, nu există suficiente uh, femei interpreți care să uh, poată să le sprijine pe aceste femei refugiate. Este nevoie, deci, să existe um, forța umană necesară și informațiile necesare care să vină în întâmpinarea femeilor pentru ca ele să poată să se simtă sigure și să beneficieze de susținerea noastră. Au fost câteva uh, situații pe care le-am invocat în ce privește nevoile de asigurare a sănătății. Uh, în punctele de primire și sistemul nostru de asigurare a sănătății din acest punct de vedere suferă o provocare pentru că există multe bariere în calea femeilor uh, dintre migranți atunci când doresc să acceseze uh, sprijinul nostru în uh, privința garantării sănătății. Uh, pentru că, uh, în, datorită unor convingeri religioase în anumite regiuni, este inacceptabil pentru femei ca ele să fie îngrijite de medici bărbați. Tocmai de aceea este nevoie să existe și uh, medici uh, femei în aceste centre de primire pentru că altfel ele nu vor avea deloc acces la asistența medicală. Este important să menționăm că uh, mulți dintre refugiați uh, uh, în clipa de față întâmpină limite în ce privește îngrijirea de sănătate. Sper că discuția de astăzi va putea să atragă atenția asupra unor soluții practice care pot să aibă și un efect benefic asupra stării de sănătate a femeilor și copiilor care se află în rândul refugiaților. Mulțumesc foarte mult, doamna Virginia Langbert și îi voi da cuvântul acum doamnei profesoare Hanna Bratve, este profesoară la Departamentul de Sociologie din Uppsala, din Suedia, și specializată pe uh, uh, probleme de legătură între starea de sănătate și etnicitate și uh, uh pe uh, cercetare în acest domeniu. Vă acordăm cuvântul pentru următoarele 10 minute. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru oportunitatea de a vă vorbi astăzi. Voi vorbi în special despre exercițiul de cercetare pe care l-am întreprins în numele Organizației Mondiale a Sănătății și ne uitam la dovezile adunate în plan politic care ar îmbunătăți vizibil accesul la serviciile de sănătate pentru cei care caută azil în Europa, pentru refugiați. Și în ceea ce privește cazul moral și juridic pentru a oferi îngrijiri, um, noi aici am reușit să obținem date fragmentare doar și o dificultate este că avem o definiție lipsită de consecvență în rândul migranților. Mai ales pentru că e vorba de un E vorba de un proces în sine până ce ești catalogat drept refugiat de vreun fel și totul se schimbă de la un stat la altul în funcție de frontierele trecute și în funcție de niște lucruri care sunt în afara oricărui control venit din partea migranților. Deci, în ciuda bazei de cercetare fragmentare, bazându-ne pe rapoarte de la ONG-uri și pe anumite texte academice, constatăm foarte, foarte clar că e nevoie de îngrijiri perinatale și îngrijiri de maternitate, așa cum am auzit astăzi deja. Sunt dovezi uh, de boli mentale și uh, surmenare mentală și arată foarte, se arată foarte clar că numărul cazurilor de acest gen a crescut de 5 ori. E nevoie să îngrijim și acele afecțiuni despre care încă nu știm și care încă n-au fost mătura, măsurate în termeni științifici. Cercetarea adesea analizează problemele de limbă și de comunicare. Am auzit deja despre asta. Uh, acest lucru clar împiedică accesul la anumite servicii și problema nu este doar de ordin lingvistic, este și o chestiune de așteptări, de înțelegere, de incertitudini și o lipsă de încredere. Deci nu e doar uh, nevoia de interpretare pentru a avea acces la ceva. la nivelul studiilor științifice avem uh, povești limitate din partea refugiaților în sine. În mare ne bazăm pe opinia unor experte, unor profesioniști. Dar atunci când vocea refugiatelor se face auzită, definiția sănătății este una holistică nu e ca și cum aceste femei vor numai antibiotice. Este o nevoie de un context în care să poată înflori. Deci putem să spunem din uh, baza de cercetare foarte clar că temeiul juridic care guvernează migrația creează probleme cu uh, detenția, cu distribuirea, cu durata procesului de azil, toate acestea creează probleme de sănătate. Poverile birocratice, costurile, barierele în sistemele de siguranță socială, toat, cu toate le duc la probleme de sănătate. Și pe undeva uh, se consideră că trauma, înainte de ajungerea în Europa este sursa tuturor problemelor. Vă va vorbi și colegul meu despre asta. E adevărat, trauma e, există, dar ea este creată după ce se ajunge în Europa. Și am auzit cum femeile sunt disproporționat vulnerabile în fața acestor probleme. Știm uh, din dovezi că serviciul de îngrijire medicală are o prioritate mică. Mai întâi e vorba de adăpost, uh, siguranță și reuniunea familiei, a familiei. Și știm că un bun mediu de reașezare, restabilire, reîntregire a familiei, protecție în fața discriminării, funcționează. Toate aceste lucruri rezultă într-o stare mai bună a sănătății și putem să vă arătăm că aceste lucruri se pot întâmpla mai ales în momentul în care se creează un ghișeu unic în momentul în care agențiile cooperează, în momentul în care serviciile de sănătate și cele politice merg mână în mână pentru a da curs nevoilor femeilor refugiate. Unele lucruri sunt simple și pragmatice. De exemplu, să avem uh, timp mai îndelungați uh, de consultație, ca să se facă traducere ca lumea. E vorba de servicii Uh, ofer, oferite într-o atmosferă de acceptanță și nu stigmatizare. M-ați rugat să... Dacă m-ați fi rugat, ceea ce n-ați făcut, dar eu o fac totuși, să vă listez o parte din nevoile urgente, aș zice mai întâi înlăturarea tuturor restricțiilor juridice față de accesul la servicii de sănătate, Femeile însărcinate și copiii, indiferent de statutul primit, trebuie să fie tratate cu prioritate, servicii de traducere și interpretare, documentație pentru pacienți, în așa fel încât pacienții să nu trebuiască de fiecare dată să spună despre ce este vorba la infinit. Este foarte clar că nevoile psihologice se acutizează acest lucru să fie făcut indiferent de mobilitate și apoi protecția pentru grupurile vulnerabile într-un fel în care uh, să se ofere sprijin și să se evite stigmatizarea. Doresc să spun că aceste femei sunt foarte rezistente în feluri prin care noi nu le putem măsura prin testele noastre standard de sănătate. Și pe termen lung e nevoie să ne ajustăm modelul de servicii de sănătate. Mobilitatea este la ordinea zilei la ora actuală spune că este o criză a migrației și criza înseamnă că se va și termina și chiar sperăm că o parte din această criză uh, va trece, dar mobilitatea aceasta va rămâne o trăsătură a lumii noastre sociale multă vreme de acum înainte. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Thank you so much, Professor Bradby. Mulțumim foarte mult, doamnă profesor Bradby. Vom uh, continua și dau acum cuvântul celui de-al treilea expert, doamna Chiara Montaldo, care reprezintă un ONG foarte important, foarte activ în a-i proteja pe refugiați, pe migranți, în a le oferi servicii de sănătate și cred că ne va oferi uh, un rezumat uh, al MSF, ONG-ului pe care îl reprezintă, cu toate activitățile întreprinse. Vă dau cuvântul 5 minute. Thank you. I had... Mulțumesc. Am pregătit uh, câteva diapozitive ca să vă arăt uh, câteva imagini. Vreau, în introducere, să vă spun că mă simt oarecum ciudat să fiu numită expert, pentru că, de fapt, sunt mai mult un martor decât un expert. Sunt uh, la fața locului, deseori lucrez în uh, Italia, Grecia sau în Serbia, dar în principal în Grecia. Și am să încerc astăzi să vă arăt ce vedem noi uh, zi de zi și să vă arăt fața oamenilor cu care ne întâlnim în fiecare zi am să încerc să vă prezint un pic și care sunt acțiunile noastre. În anul 2015, în Grecia și Serbia, am avut peste 100.000 de consultații medicale și aici puteți vedea uh, cu ce fel de pacienți uh, am avut de-a face uh, pe ruta Balcanilor și în Sicilia. După cum vedeți, 20% dintre consultații au fost pentru femei și 8-9% dintre ele erau femei însărcinate. O altă dată importantă este, în ceea ce privește minorii neînsoțiți, 3% dintre ei erau fete. Acestea sunt date pe care uh, Uh, L-am, am avut abia acum în 2015, înainte nu era cazul și e oarecum îngrijorător. Deci nu e vorba aici uh, de fete de 17-18 ani, ci minori cu adevărat de 12-13 ani. Acestea sunt uh, consultațiile pe care le-am avut noi. Aceasta nu oferă o imagine completă asupra tuturor migranților, dar este totuși semnificativ ce se întâmplă aici. Și acum, la următorul diapozitiv, noi încercăm să oferim îngrijiri medicale, pentru că suntem o asociație medicală, deci oferim uh, susținere medicală și în cazul în care e nevoie trimiteri la spital. Însă, în acest context, uh, e vorba de mult mai mult decât asistența medicală pe care o oferim. Așa cum spunea și colega mea, susținerea pe care am avut-o din partea mediatorilor culturali este de fapt de natură terapeutică, pentru că persoana respectivă simte că este primită, acceptată, că poate vorbi în propria sa limbă și asta nu reprezintă doar o traducere, ci e vorba de o abordare globală pe care avem față de aceste persoane. Atunci când uh, facem trimiteri la spital, uh, de cele mai multe ori uh, se refuză acest lucru, dar voi reveni la acest punct un pic mai târziu. Problema este situația legală a acestor persoane care reprezintă principalul obstacol în calea uh, obținerii și a căutării unui ajutor medical uh, spitalicesc. Cunoaștem foarte bine uh, traumele cu care sunt uh, confruntate aceste persoane, deci pentru noi este important uh, Uh, nu numai uh, să avem asistenți medicali, uh, medici, așa mai departe, ci și asistenți sociali care să oferă susținere. Dar nu e ușor, pentru că de multe ori persoanele care vin sunt grăbite, au pu- puțin timp la dispoziție. Avem o metodă, așa numită PFA, prim ajutor psihologic, care a fost definită la nivelul OMS. Nu este neapărat o asistență psihologică, ci o serie de activități pentru a scădea stresul psihologic cu care se confruntă. Și știm uh, foarte bine care sunt dramele prin care au trecut aceste persoane. E vorba de o acțiune pe termen uh, lung. Um, este bine să fie făcută în țările de destinație și înainte de a ajunge acolo să putem oferi un astfel de ajutor refugiaților. știm foarte bine că nevoile lor nu sunt neapărat de natură medicală. Și chiar și atunci când uh, problemele medicale sunt importante, ele nu reprezintă o prioritate. Prioritatea este, în primul rând, să-și găsească un acoperiș, mai ales acum iarna, și să aibă un statut legal clar. Iată de ce noi încercăm să ne uh, uh, oferim ajutorul, să oferim cazare, cazare cu încălzire, ceea ce n-a fost deloc ușor de găsit în Serbia și nici, de altfel nici în Grecia. Încercăm să oferim tot felul de obiecte, nu neapărat alimentare, îmbrăcăminte, pături, kituri de igienă personală, transport uneori pentru a ajunge în anumite locuri. Deci încercăm să avem o abordare globală și pentru aceasta cooperăm cu alți actori care sunt prezenți acolo, pentru că știm că singuri nu putem face față tuturor nevoilor care există. Acum, în ceea ce privește operațiunile de căutare și salvare în uh, zona Mediteranei și din ce în ce mai mult în Marea Egee, după cum știți, uh, foarte multe persoane mor în continuare pe drum, pe mare și imaginile pe care le vedem sunt de dreptul șocante. Și cu toate acestea, uh, aceste persoane sunt obligate să vină pe această cale pentru că toate celelalte rute nu uh, pot fi accesate. Nu există niște căi alternative și legale. Și 2000 de persoane zilnic, practic, ă, pleacă pe mare pentru a ajunge aici. Bineînțeles, ceea ce facem noi reprezintă doar o picătură în ocean, tocmai de aceea încercăm să transmitem acest mesaj pentru ca mai multe lume să se implice. Acum ne centrăm mai mult pe femei, pentru că ne aflăm aici tocmai pentru a discuta despre această categorie vulnerabilă. După cum vedeți, majoritatea uh, femeilor care vin la consultație vin cu probleme gastrointestinale, uh, de asemenea uh, răni, violență în țara de origine care a provocat aceste răni și, și în țările de tranzit. Nu numai în Europa, dar și în Europa. Și ceea ce este și mai îngrijorător este că peste jumătate din aceste cazuri de violență sunt uh, cauzate de forțele instituționale, să spun așa, un lucru care este surprinzător. Vedem de asemenea și boli cronice, care sunt din ce în ce mai prezente. E vorba de boli pe care nu le vedeam prea des înainte, de 2014, și care acum sunt foarte prezente. Cazuri de diabet, probleme cardiovasculare, probleme pulmonare și așa mai departe. Și noi încercăm să oferim un tratament pentru o lună sau două, sperând ca după aceea în țara de destinație să primească tratamentul potrivit. Oferim și certificate medicale pentru a facilita ulterior uh, tratamentele pe care le vor primi. Sperăm, însă nu știm sigur ce se va întâmpla, pentru că nu știm nici măcar unde vor ajunge și știm că țara de destinație nu este neapărat un paradis, deci încercăm să le facilităm un pic uh, viața. Există, de asemenea, uh, probleme, tulburări de natură psihologică, n-aș spune probleme mentale neapărat, ceea ce este normal, ținând cont uh, prin ce au trecut, um, E vorba de anxietate, depresie, reacții acute față de uh, traumele recente și altele. După cum spuneam la început, uh, noi oferim o susținere uh, pe moment, pe termen scurt, uh, dar uh, e nevoie de un tratament uh, pe termen mai lung. Printre femei, în jur de 10% dintre ele sunt însărcinate, uh, unele dintre ele dau naștere chiar pe drum. Uh, cazurile cu care ne-am confruntat noi, din fericire, s-au terminat bine, dar ceea ce este îngrijorător este că multe dintre ele, chiar dacă sunt foarte bolnave, uh, refuză să fie primite la spital. Eu, la frontiera între Serbia și Grecia uh, am avut un astfel de caz, o femeie care era însărcinată de șapte luni era bolnavă și cu toate acestea, uh, deși eram în mijlocul nopții, la 1 noapte era foarte frig, uh, dorea să se întoarcă acasă pentru că altfel se separa de grupul cu care venise și nu accepta să se ducă la spital pentru că asta ar fi însemnat să treacă frontiera. Și eu mă gândeam ce s-o fi întâmplat cu acea femeie și cu copilul ei până la urmă, pentru că s-a întors. E doar un caz, bineînțeles, dar uh, de multe ori există astfel de refuzuri, chiar dacă situația clinică este foarte gravă. În încheiere ar spune că noi uh, considerăm că e nevoie de uh, protecție pentru aceste persoane, nu neapărat pe baza naționalității, așa cum se întâmplă deocamdată, ci uh, ținând cont de situația lor individuală, pentru că există tot felul de vulnerabilități preexistente pe care le-am menționat deja prin ce au trecut pentru a ajunge aici și există și factori agravanți care apar în procesul de migrație și anume uh, Uh, lipsa de cazare adecvată, lipsa de protecție și așa mai departe. Și în încheiere aș menționa un alt exemplu, un alt caz printre multele cu care m-am confruntat. O e vorba de un copil de șapte ani, un iranian, care o fată Uh, care a venit însoțită de mama ei cu un certificat uh, medical, care sufera de cardiopatie foarte gravă și avea nevoie de un transplant. Uh, mama ei avea toate documentele medicale necesare, am văzut-o și am cerut să-i se ofere protecție din partea agențiilor prezente și mi s-a spus nu pentru că venea din Iran fata aceasta nu avea nicio șansă decât uh, să se pună în mâinile contrabandiștilor pentru a ajunge undeva unde să-i se ofere tratament. Din punctul meu de vedere, cred că e de-a dreptul de neacceptat să se întâmple așa ceva. Există persoane care au nevoie de protecție, nu neapărat pentru că sunt refugiați sau nu, ci ținând cont de situația și contextul în care se află sau de situația lor personală. Și am să închei acum cu ultimul slide pe care l-am pregătit pentru a face un fel de uh, rezumat uh, al acestui mesaj pe care dorim să-l transmitem, o călătorie sigură cu această veste de salvare, practic ne dorim niște căi legale și sigure pentru aceste persoane, pentru că e vorba de persoane care își riscă viața zi de zi pentru a ajunge în partea cealaltă. Uh, știu că am repetat-o de multe ori, dar este de-a dreptul frustrant pentru că am repetat acest mesaj uh, tot timpul și, din păcate, nu numai că nu s-a schimbat nimic, dar lucrurile s-au înrăutățit și a, uh, oamenii suferă. În fiecare zi mii de persoane sosesc, am ajuns acum la 13.000 de persoane care nu au niciun fel de acoperiș deasupra capului, mulți dintre ei femei și fete. Mulțumesc, doamna Montaldo. preia acum copreședinta, doamna Noișel. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc specialistelor care au venit uh, să participe la acest atelier. Acum veți avea dumneavoastră cuvântul și am deja o uh, listă de vorbitori. Marta Matei din Ungaria va fi prima vorbitoare. Vă vom da cuvântul pe rând, dar vă rog vă gândiți că intervenția dumneavoastră nu trebuie să depășească mai mult de două minute. Marta Matei cuvântul pentru început. Mulțumesc foarte mult. Stimați participanți, Europa trebuie să ne să acorde o șansă tuturor celor care uh, au plecat la drum. Pentru că fenomenul refugiaților acum are deja un nivel istoric. În Ungaria avem de 100 de ori mai multe cereri de acordare de azil decât în anii trecuți. Și, pe de altă parte, mulți solicitanți de azil, până la urmă, au dispărut din atenția și de sub uh, controlul autorităților uh, încercând să ajungă în alte țări. Autoritățile uh, din Ungaria au luat măsuri pentru a garanta starea de sănătate a femeilor și copiilor care se află în clipa de față în țara noastră. Într-adevăr, grupul femeilor însărcinate, copiii minori, constituie grupuri vulnerabile cu nevoi speciale. Eh, există și o eh, diferență în atitudinea eh, unor femei din rândul refugiaților, pentru că există multe care nu acceptă să fie îngrijite medical de către bărbați. Deci, în ce privește acordarea îngrijirilor medicale pentru femeile uh, uh, refugiate și pentru copii a reprezentat 20,5% din cazurile care au fost uh, tratate. Sigur că trebuie să vedem cine se încadrează în grupul eligibil pentru acordare de asistență medicală de urgență. Dacă este furnizată asistența medicală, dacă ea devine necesară, eh, aceleași condiții se aplică eh, ca și față de populația eh, autohtonă, față de cetățenii ungari. Și cheltuielile din acest punct de vedere au fost foarte mari în anul trecut. 12% din cei îngrijiți au avut suferințe uh, specifice. Președinta o întrerupe pe vorbitoare pentru că și-a depășit uh, timpul de vorbire. Da, uh, cei refugiați au nevoie de informație pentru că au cunoștințe limitate în ce privește um, asistența medicală. Uh, și pentru noi este dificil să stabilim cine este până la urmă eligibil și trebuie uh, să primească asistență medicală de urgență. Dintre refugiate, 15% sunt însărcinate, multe vin și din uh, familii dezorganizate, eh, copii de asemenea provin eh, dintr-un eh, mediu familial grav. Președinte, mulțumesc foarte mult. Va trebui să respectăm timpul de intervenție pentru că va trebui să aveți posibilitatea și să adresați întrebări Uh, către experții noștri. De aceea trebuie să acționăm echitabil și în ce privește acordarea timpului de intervenție. Aici Docan va fi următoarea vorbitoare. Öncelikle böyle güncel ve özel Mulțumesc. Aș dori, înainte de toate, să mulțumesc organizatorilor pentru uh, acest uh, această reuniune foarte importantă. Mulțumesc Comisiei pentru Femei și Egalitate de Gen din Parlamentul European și doresc de pe acum să urez și o zi internațională a femeii uh, sărbătorită în condiții cât mai fericite. În Turcia din 2011 a primit mulți migranți din Siria, o țară în care conflictul continuă încă din 2011. Turcia este primește un număr foarte mare de refugiați din uh, uh Siria și, într-un fel, din acest punct de vedere, uh, le acordăm o discriminare pozitivă. Avem de altfel cea mai mare tabără de refugiați eh, în comparație cu statele vecine și din 19,5 refugiați în lume, 3 milioane se află în clipa de față în centrele de refugiați din Turcia, ceea ce înseamnă o presiune foarte mare pentru noi. Peste 10 uh, milioane de uh, dolari americani au fost deja cheltuiți uh, în Turcia pentru aceste tabere de refugiați. Sigur, femeile și copii alături de persoanele vârstnice constituie grupurile cele mai vulnerabile care în clipa de față uh, există în Turcia în rândul refugiaților. Sigur că există și uh, femei uh, care au de suferit în urma violenței domestice și există probleme pentru copii care trebuie să fie școlarizați în clipa de față este um, mai greu pentru femei să facă față um, situației uh, determinate de uh, război. După cum uh, știți, um, și politica noastră de asigurare a sănătății, îngrijire medicală, se află în fața unei mari provocări. Iar serviciile medicale um, încearcă să facă față. Dar noi uh, am solicitat uh, guvernului uh, turc să existe condiții egale din acest punct de vedere și pentru refugiați, pentru că îi considerăm a fi surorile și frații noștri și uh, ar trebui să le uh, asigurăm o protecție deosebită. Vreau să vă asigur că noi acordăm același tip de servicii medicale uh, și solicitanților de azil ca și propriilor cetățeni. Din păcate nu avem destul timp. Da, cuvântul acum următoarei vorbitoare, sper că am rostit corect numele, spune președinta. Thank you. Mulțumesc foarte mult și Mulțumesc organizatorilor uh, pentru că uh, pun uh, accentul pe situația femeilor și fetelor din rândul refugiaților. Drepturile femeilor, drepturile reproductive trebuie să fie respectate și în aceste condiții, dar există câteva țări în care drepturile femeilor și dreptul sănătății reproductive au fost limitate. Au oh, existat um, și uh, lacune în ce privește educația socială în școli. De aceea eu vă sugerez să existe o politică comună în Uniunea Europeană din acest punct de vedere. Uh, chiar dacă există și fenomene de um, naționalism și tendințe antimigrație care se pare că proliferează acum. Președinte, mulțumesc foarte mult. Dorin Masei va fi următoarea vorbit vorbitoare. Mulțumesc, bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Noi toate suntem conștiente că uh, femeia, într-un fel, în multe familii uh, constituie uh, centrul Um, inclusiv în ce privește relația um, mamei cu copiii. În același timp, în rândul refugiaților există fenomene ca violență sexuală, um, malnutriție și copiii uneori sunt martorii acestei hărțuiri a femeii și a violențelor împotriva ei. Noi uh, știm că există și uh, situații uh, de sănătate precară pentru multe femei, probleme uh, psihice uh, care apar, dar există și alte probleme, accesul la un loc de muncă. Și în Marea Britanie există probleme legate de un grad ridicat al șomajului și din acest punct de vedere copiii suferă văzând care este situația mamei. În ce privește minorii neînsoțiți, um, putem să ne punem întrebarea ce uh, este un minor? Poate fi o tânără de 17 ani, poate fi uh, uh, chiar un adolescent sau un copil. Trebuie să vedem cum putem din acest punct de vedere să rezolvăm mare parte a problemelor lor. Președinta, cred că ați menționat o chestiune esențială. Alina Deala din Albania este următoarea vorbitoare. Mulțumesc că îmi dați cuvântul, doamnă președinte. ce se întâmplă astăzi este o provocare pentru toată Europa. O să reîncep. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. După cum spuneam, asistăm astăzi în Europa la o provocare pentru întreg continentul. Albania are la ora actuală 60.000 de refugiați, dintre care 20% sunt femei. În anul 2015, pentru noi a fost anul, 2015, anul uh, refugiaților în Albania, iar guvernul neagă existența acestei probleme și spune că este o problemă de la frontiera dintre Albania și Grecia. Albania suferă din cauza conflictului în Siria. Sunt uh, probleme și în Albania oricum, pentru că femeile suferă. Credeți că problema refugiaților e din cauza lipsei de oportunități, a proastei guvernanțe, a lipsei ocupației? Femeile sunt mai sensibile față de familiile lor, față de copiilor și suferă enorm în momentul în care își încep drumul pentru a găsi azil într-un alt stat. Mare parte din uh, femeile refugiate trec printr-un uh, calvar în drumul spre Europa și suferă enorm pe drum, rămân uh, suferinde de traume și depresie și trebuie ca noi să găsim căi de a înlătura birocrația și barierele, în așa fel cât serviciile de sănătate să fie oferite la timp. Iar ca o perspectivă de gen, avem nevoie de mai mult sprijin din partea Comisiei Europene pentru a oferi protecție reală femeilor. Ele suferă cel mai tare de pe urma mișcării migranților și refugiaților și subliniez că ar trebui înlăturată birocrația în așa fel încât aceste femei să poată fi acceptate în țările înspre care se îndreaptă. Mulțumesc Uniunii Europene pentru sprijin, sprijinul acordat uh, refugiaților și azilanților albanezi. Eu știu că este o provocare pentru țara noastră, și că trebuie să schimbăm situația în țările noastre, în așa fel încât albanezii să se simtă sigur să rămână uh, la ei. Doamna Curdana Sobol din Croația. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Da, un val uriaș de migranți trece prin țara noastră de la jumătatea lui septembrie și până la sfârșitul anului, mai bine de 50 de migranți au trecut prin țara noastră și 20% au fost femei adulte. Iar în cazul minorilor, plecăm de la ideea că fetele redau 40% din total. Croația este un exemplu despre cum uh, putem oferi tratament uh, unui asemenea val de refugiați. Până la urmă, aproape niciun refugiat uh, nu a vrut să rămână în uh, Croația. 24 de persoane, 22 de bărbați și două femei au cerut azil la noi. Noi însă a trebuit să oferim servicii de sănătate și deja s-a spus astăzi aici. Ne aflăm în fața unei mari, mari probleme. Parțial, uh, în cazul nostru, au fost refuzate serviciile de îngrijire, pentru că asta ar fi însemnat o despărțire de grup sau de familie, dar parțial uh, serviciile de sănătate au fost refuzate pe motiv de pierdere de vreme. Pentru că, de fapt, uh, refugiații considerau că pierd timp prețios uh, din drumul până la destinație, țara în care voiau să ajungă. Și dacă acești uh, oameni au ajuns într-adevăr la destinație. Întrebarea este cu ce urmări de sănătate ale acestei călătorii, pentru că e vorba de niște urmări psihologice, printre altele, și consider că pe viitor ar trebui să ne preocupe și acest aspect. Vă mulțumesc foarte mult, un important apel uh, din partea noastră că, de fapt, munca adevărată de-abia atunci începe. Cecil Chienghe are cuvântul acum. grazie Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc tuturor pentru organizarea unui eveniment cu o rată atât de frumoasă de participare. În plenară voi prezenta un raport cu privire la o abordare holistică a problemei azilului și migrației și m-am axat în special pe problemele femeilor. Sănătatea este un element cheie. Eu sunt medic. Sunt oftalmolog și am întreprins activități de acest gen, ajutându-le pe femei în viață. Acum însă trebuie să avem în vedere situația femeilor care se află pe ruta refugiaților, mai ales în ceea ce este sănătatea psihologică, pentru că multe femei au fost atacate, violate. Să nu uităm cum sunt folosite corpurile femeilor până la urmă, în toate modurile posibile. În momentul în care încearcă să fugă din țara lor, femeile sunt adesea folosite ca monedă de schimb. ci aceste persoane au nevoie de un prim ajutor. Îmi dau seama că am timp limitat de vorbire, dar sunt uh, femei care au nevoie uh, de o atenție deosebită acordată sănătății mentale. Nu e vorba doar de femei. Mulți copii au fost în pântecul acestor femei traumatizate, au fost născuți în violență și mulți dintre acești copii sunt rezultatul unor sarcini nedorite. Este un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere, să nu le avem în vedere doar pe femei, dar să-i avem în vedere și pe copiii acestor femei. Mulțumesc. Dacă vă uitați la timp, mai avem de fapt doar 5 minute până ce se întorc ceilalți participanți uh, în sală. V-aș ruga așadar dacă puteți să vă limitați la doar un minut. Mai avem uh, patru uh, vorbitori, Ulrike Hiller fiind următoarea. Mulțumesc și eu foarte mult pentru această conferință și pentru raportul acesta foarte important. Trei subiecte doresc să menționez. Odată am o întrebare concretă. Ce părere aveți despre restabilire? Care este poziția dumneavoastră? Pentru că eu consider că, în special, programul de restabilire cu un altul, comisariat ONU pentru refugiați ar fi o metodă de a oferi siguranță și protecție mult mai repede fără a mai suporta acest drum și această cale a evadării. Și un alt subiect care îmi pare important este reîntregirea familiei. Dacă există posibilități, mai ales pentru femei și pentru copii, pentru a ajunge cât mai repede în Europa, în așa fel încât să fie în siguranță aici. În Germania, la ora actuală, ajung mai întâi bărbații noi în uh, Germania purtăm acum o importantă discuție în ceea ce privește reîntregirea familiei. Și pentru că vreau să fiu foarte succintă, mă refer la final uh, la cauzele uh, migrației. Războiul este insuportabil și uh, în ceea ce privește femeile, acestea mereu au militat pentru pace nu ar trebui să ne axăm mult mai tare pe acest element, pentru că noi suntem o comunitate a valorilor și a păcii, n-ar trebui să spunem clar și răspicat că avem nevoie de pace, pentru că altminteri iată care sunt consecințele insuportabile cu situații de uh, refugiu și așa mai departe. Mulțumesc! Doamna Mavronicola este următoarea vorbitoare. Vă rog! Vă mulțumesc foarte mult! Eu sunt din Cipru, iar la ora actuală Cipru nu este neapărat o țară de destinație pentru refugiați din cauza poziției geografice, însă noi știm foarte bine în Cipru ce înseamnă să fii refugiat și știm exact cum se simt acești oameni. Prima necesitate a oamenilor care caută refugiu în altă țară este aceea de a se simți sigur. Nu vor neapărat o viață mai bună, vor să fie în siguranță și acesta este un aspect foarte important. Femeile și copiii sunt mereu primele victime pentru că își pierd identitatea, își pierd demnitatea și e foarte important să ne gândim cum se simte o persoană care trebuie să stea la coadă pentru a primi o bucată de pâine și o pătură ca să poată supraviețui ca să poată să își protejeze copiii. Cum se simte o asemenea persoană? Tratamentul aplicat uh, uh, în această manieră, uh, exploatarea sexuală, tratamentul abuziv, toate aceste lucruri există. Iar noi încercăm să alinăm această suferință. Trebuie să ne preocupe mai ales situația psihică, pentru că dacă o persoană este refugiată, niciodată acea persoană nu va uita ce s-a întâmplat. Și aici vine întrebarea mea. Există femei care au rămas însărcinate după un viol. Ce se întâmplă acum cu aceste femei? Au ele posibilitatea, dacă și-o doresc, să facă un avort? Sau trebuie să rămână însărcinate, să ducă sarcina la bun sfârșit, să aducă niște copii pe lume cu absolut toate urmările, pentru că știm care sunt acestea. La vremea respectivă, în Cipru, noi am avut o lege specială introdusă pentru avort în aceste situații. Mulțumim foarte mult, mulțumim pentru această informație mm, cu privire la o poziție foarte fermă din partea Ciprului. Doamna Claudette Boticici urmează acum. este Botricici, dar nu-i nicio problemă. Bună dimineața tuturor! Sunt din Malta. După cum probabil știți, multă vreme țara mea a fost o țară de origine a migrației. La un moment dat a devenit o țară de tranziție și, din păcate, acum a devenit o țară ca destinație involuntară, pentru că mulți refugiați care vin în Malta nu vor să rămână la noi, ei vor să plece în altă parte. Și acum uh, asistăm în Europa la ceea ce în țara mea se întâmplă de multă vreme, de mult prea multă vreme și mi se pare că am pierdut mult timp, pentru că am fi putut învăța mult din realitatea țării mele, din realitatea Italiei și a Greciei, mai ales, pentru că acolo se primesc numere impresionante de refugiați. Am uh, mai multe întrebări. În primul rând, ce facem în țara de origine a acestor femei și copii și a celorlalți refugiați? Eu cred că nu facem destul. Mereu încercăm să peticim problema când suntem confruntați cu ea. Ar trebui să ne axăm mult mai mult pe țara de origine. Siria e un subiect complex, dar sunt și alte realități și am putea face mult, mult mai multe. Un alt aspect acum. Uh, în iunie 2014 am uh, participat la conferința de violență sexuală în vreme de conflict în Londra. S-au făcut multe acolo. Au semnat multe țări un protocol internațional, printre alte protocoale, pentru a proteja femeile în vreme de conflict în fața abuzului sexual. Și după cum a spus doamna Chienghe mai devreme, este un aspect foarte important, mai ales că vedem femei însărcinate pe o barcă. Trebuie în primul rând să ne întrebăm, au vrut să rămână însărcinate? De unde vine această sarcină? și dacă nu cumva acesta este un bilet pentru niște bărbați să ajungă pe continentul nostru. O întrebare importantă care merită un răspuns. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Următoarea vorbitoare este doamna Cegreții din Albania. Nu mai este invitata noastră în încăpere? Vă mulțumesc tuturor! Ca și colega mea din Albania, eu vă voi prezenta situația femeilor refugiate albaneze care părăsesc Albania. 20% din refugiații din Albania sunt femei și copii, iar femeile trec prin niște traume, una dintre ele fiind lipsa accesului la servicii de sănătate. Uniunea Europeană trebuie să le ajute pe aceste femei să înlăture barierele și să permită acestor femei să meargă în centrele de sănătate să fie diagnosticate. Sunt foarte multe femei din Albania care au plecat în momentul în care erau însărcinate și aveau nevoie de sprijin și de ajutor în drumul lor spre Uniunea Europeană. Mai mult sprijin din partea Uniunii Europene așadar pentru aceste femei. În trecut, bărbații albanezi uh, plecau, își lăsau în urmă familiile pentru a deveni refugiați. Ar trebui create mult mai multe posibilități pentru aceștia, în așa fel încât să-și reîntregească familia. Cerem așadar sprijin Uniunii Europene pentru a înlătura birocrația și pentru a îmbunătăți procedurile, în așa fel încât familiile să fie reunite. Mulțumim foarte mult! Uh, mă bucură participarea, mă bucură faptul că ați luat cuvântul, număr atât de mare. Am avut neplăcuta sarcină de a vă tot uh, presa ca să ajungeți la sfârșitul intervenției. Nu e din cauza că nu voiam să vă las să vă terminați intervenția, ci din cauza că voiam să intervină cât mai multe persoane. La 11 o să revenim în plen după celelalte ateliere de lucru. Puteți până una alta să vă bucurați de o cafea uh, în fața sălii, dar vă rog frumos la 11 fix să fiți înapoi, pentru că au fost adresate întrebări specifice expertelor noastre și cel mai bine ar fi Uh, să veniți să vorbiți direct cu expertele noastre, în bilateral, față în față. Noi sperăm însă că acest schimb de idei va oferit uh, opinii noi și că, la fel, și reuniunea noastră plenară de după aceea vă va oferi multe informații noi. Vă mulțumim!